articolului 3, uh, aliniatul 2 al regulamentului, fiecare membru poate să participe cu dreptul de pline la reuniunile Parlamentului nostru în, în măsura în care, prin verificarea mandatului, nu se constată că există vreo incompatibilitate de funcții uh, în ce privește mandatul de eurodeputat. Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, înainte de a vă face alte comunicări, aș dori să atrag atenția asupra uh, două lucruri pe care doresc să le supun atenției dumneavoastră. Suntem martorii uh, unui act brutal uh, împotriva unei școli din Italia Școala se numește Movio Falcone, este văduva um, fostului judecător Falcone. Atât el cât și soția sa au fost victimele uh, unui atentat terorist. În această școală, două fetițe au devenit victimele unui atentat care încă nu a fost elucidat. Melissa, o fată în vârstă de 16 ani, iar uh, Veronica, în clipa de față, uh, se luptă să trăiască. Mulți alți tineri au fost uh, răniți grav prin acel atac cu bombă, despre care uh, în clipa de față nu cunoaștem uh, motivele. Dar ceea ce știm, doamnelor și domnilor, este că în aproape fiecare ședință din ultimele luni mă aflu în situația dificilă, neplăcută de a trebui să vă informez despre uciderea unor copii și a unor tineri. Pe o perioadă lungă de timp a funcționat regula nescrisă, care era o regulă pe care o respectau și cei mai ticăloși dintre eh, cei violenți, că trebuie să evite uciderea copiilor și tinerilor. Era un fir roșu uh, pe care majoritatea încercau să nu-l încalce, dar din nefericire există tot mai multe situații în care această linie roșie este încălcată. Oameni orbiți de ură, de fanatism, de motive ideologice sau religioase sau uh, pur și simplu niște criminali uh, ucid copii, ucid tineri sau, în orice caz, își asumă riscul de a ucide tineri. Eu cred că vorbesc în numele dumneavoastră al tuturor, uh, spunând că uh, nu putem avea decât dispreț pentru oamenii care comit asemenea fapte. Wir sind deshalb in unseren Gedanken de aceea ne gândim la familiile, prietenele, prietenii uh, fetiței ucise Melisa. Sperăm ca Veronica să supraviețuiască și ne gândim la elevele și elevii, la părinții, la profesorii din școala care a fost ținta atentatului și trăiește clipe atât de cumplite. Dați-mi voie să spun că acest și evenimentele tragice din Emilia Romania, care s-au petrecut uh, de curând, um, ne preocupă, pentru că um, un cutremur puternic a devastat Emilia Romania. Localitatea finală Emilia, în mod special, a avut de suferit Conform ultimelor statistici, șapte persoane au decedat, dar există multe persoane uh, rănite și există peste 3.000 de persoane fără adăpost. Noi dorim să exprimăm solidaritatea noastră, compasiunea noastră și acestor oameni. Dar dați-mi voi să spun câteva cuvinte și la adresa poporului italian. Cine a văzut uh, imaginile din ultima vreme de solidaritate atât cu cei din Emilia Romania cât și cu cei din Brindisi merită lauda noastră pentru că am constatat că Italia atunci când se află într-o situație dificilă, populația știe să fie solidară și eu cred că numele Parlamentului European trebuie să ne exprimăm recunoștința pentru cei care înțeleg să-și manifeste astfel solidaritatea. Vă mulțumesc pentru atenție. Dați-mi voie să continui acum cu comunicările. Doresc să vă anunț că m-a adresat o scrisoare către Consiliu și Comisie pentru a exprima poziția Parlamentului European în ce privește numirea șapte membri în Consiliul de Administrație al Autorității Europene pentru Alimentație, conform articolului 25, regulamentul 178 din 2002 fost respectat, iar amănuntele vor fi menționate în procesul verbal al acestei ședințe. Din partea grupului GUE-NGL am primit eh, rugămintea ca domnul Helmut Scholz să-l înlocuiască pe domnul Michael Gustafsson ca membru al delegației